Europeană. Ar fi mai bine să ajutăm Ucraina altfel, să o lăsăm așa cum este, o națiune mândră, în afara Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Campbell Bannerman. Are acum cuvântul domnul coleg Segedi. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!